panów posłów. bună ziua din nou și bun venit în plenară. Se reia ședința. Bun venit tuturor celor care sunt în sală, bun venit comisarului, invitatul nostru, domnul comisar de la Comisia Europeană. Procesul verbal de la de ieri, din reuniunea de ieri, este disponibil. Vreau să știu dacă aveți comentarii la ordinea de zi și la procesul verbal. Nu sunt.